So, dear colleagues, please take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Uh, este nouă și câteva minute, haideți să începem. Primul punct pe ordinea de zi este asistența pentru Moldova și am să-i dau imediat cuvântul raportorului nostru, Sorin Moisa. Vă rog and your rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec uh, direct la miezul problemei. Bună dimineața tuturor! Date fiind discuțiile preliminare pe care le-am avut cu colegii de la INTA și cu colegii de la alte comisii, afet și bugete care au avize pe acest subiect, uh, Pot să vă spun următoarele lucruri. Aș dori să amintesc tuturor natura acestui instrument. Este vorba de asistență macrofinanciară, este o asistență de tip FMI. Sprijin uh, pentru bilanțul de plăți și sprijin asociat cu condiționalitatea legată de guvernanța economică și financiară. Este doar un element dintr-un complex mult mai mare al sprijinului oferit Moldovei. Uh, și condiționalitatea este legată de acțiuni menite să susțină reformele din Moldova. Nu este asistență pe proiecte, este asistență macrofinanciară. Nu sunt finanțate proiecte individuale. Dar se conturează un pachet puternic de condiționalitate, iar Comisia, și doresc să mulțumesc DG ECFIN cu această ocazie, ne-a transmis deja, atât mie cât și celorlalți raportori, un document neoficial, un non-paper, care prezintă intențiile Comisiei în legătură cu uh, ceea ce se va negocia cu autoritățile moldovene privind condiționalitatea propriu-zisă. Mă bucur să vă pot spune că în document se regăsesc uh, priorități importante ale Parlamentului și ale Comisiei noastre, cum ar fi combaterea corupției, reforma judiciară, combaterea spălării de bani, reforma sectorului energiei și, desigur, punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Toate aceste măsuri vor avea un impact sistemic care uh, va limita puterea oligarhilor în Moldova și orice tip de putere arbitrară. Și acest lucru s-a regăsit în toate discuțiile pe care le-am avut. Am primit ieri o scrisoare de la comisarul Moscovici pe acest subiect, iar uh, evaluarea condițiilor va fi una stringentă, ne confirmă comisarul Moscovici în textul său. Deci nu va fi vorba de a turna bani într-o gaură neagră fără să se verifice ce se întâmplă cu ei și fără să se verifice respectarea condițiilor. În al doilea rând, trebuie să vedem dacă respectăm cadrul stabilit la instituții, un cadru creat la inițiativa Parlamentului European, pentru acordarea de asistență macrofinanciară, AMF. Este un compromis delicat la care am ajuns cu celelalte instituții din 2013 încoace, pentru care noi am uh, cerut acest lucru. A fost inițiativa noastră. Timp de mai mulți ani nu a existat un acord între instituții în legătură cu asistența macrofinanciară. Dar ce vreau să spun este că uh, dacă nu susținem acest acord, se vor crea noi întârzieri. Acordul este bun și am primit garanții suplimentare de la Comisie, după cum v-am spus. Deci dacă nu îl vom susține, nu vom putea oferi Moldovei această asistență și vom transmite un semnal greșit, atât Moldovei cât și celorlalți parteneri din Est. Dacă abandonăm acum Moldova, înseamnă că pierdem orice fel de influență asupra reformelor din această țară în următorii ani. În scrisoarea pe care v-am uh, pomenit-o, se uh, stipulează foarte clar dreptul Parlamentului European de a fi informat în cursul întregului proces, ne spune comisarul Moscovici, vom primi informațiile în același timp cu uh, statele membre și cu Consiliul. Și, statele, și noi vom colabora cu Comisia ca să vedem exact care vor fi modalitățile de realizare ale acestei informări. În încheiere, un pachet puternic de condiționalitate se conturează, sunt convins că Moldova îl va accepta și cred că acesta va oferi transformări reale, însă uh, cu respectarea priorităților Parlamentului European. Ce vreau să le spun colegilor uh, care doresc să prezinte amendamente? este că eu cred că ar fi bine ca preocupările să fie exprimate în considerentele acestei decizii, pentru că astfel Comisia va beneficia de context și de orientări la negocieri. Și Sper ca noi, spre diferență de colegii de la AFET, să ne imaginăm condiții care să nu fie imposibil de îndeplinit, pentru că unii dintre colegi Parcă ar vrea ca Moldova să devină mai bună decât Germania până la începutul verii, ceea ce e clar că nu, nu e posibil. Deci, sigur că e foarte bine să încercăm să cerem Moldovei să se amelioreze, dar trebuie să fim realiști în legătură cu ce poate fi realizat. Pentru că uh, Altfel nu vom fi de ajutor și asta trebuie noi să încercăm, să oferim un ajutor util. Deci să fii realist, sugerez eu că nu înseamnă să fii slab, nu înseamnă să renunți la condiționalitate. Noi dorim o condiționalitate puternică, cu implicații sistemice și foarte bine pusă la punct, pe care moldovenii sunt pregătiți să o accepte, dar trebuie să ne gândim la condiții care să fie realiste. Ținând cont de toate acestea, aștept cu nerăbdare să colaborăm Termenul de depunere de amendamente a fost prelungit până la 5 aprilie, deci dacă doriți eh, să mai depuneți amendamente, puteți și aștept cu nerăbdare să colaborăm ca să ajungem la o încheiere pozitivă a acestui dosar și sper să votăm la plenarea din mai. Mulțumesc raportorului, dau acum cuvântul raportorilor din umbră, de la PP, domnul Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi, domnule ambasador. În primul rând, mulțumesc uh, raportorului pentru munca foarte aprofundată și detaliată și uh, eficientă și apoi aș dori să remarc că e foarte bine că comisia este transparentă și că am primit acest non-paper, acest document neoficial, ca să înțelegem exact intențiile comisiei. Cred că este foarte important pentru că acest dosar uh, nu poate fi discutat altfel, în afara transparenței. Transparența este foarte importantă și deci mulțumesc uh, comisiei. Ca întotdeauna la această comisie vreau să fiu foarte sincer și vreau să vă prezint dezamăgirea grupului uh, nostru, grupului PPE, în ceea ce privește evoluțiile din Moldova. Ceea ce este valabil uh, și pentru economie și pentru comerț. Suntem nemulțumiți sau chiar uh, stânjeniți de faptul că nu se respectă condiționalitățile uh, pe care le dorește Uniunea Europeană pentru a oferi asistență Moldovei și vreau să subliniez că asistența a fost oferită cu sprijinul Comisiei noastre, inclusiv în mandatul anterior, chiar în ultimii 10 ani. Aș spune eu că posibilitățile de susținere s-au extins în mod semnificativ. Eu sunt pentru ideea de a, uh, de a da drumul tranșelor de asistență pe baza unor condiționalități stricte și doar în funcție de gradul de îndeplinire a tuturor uh, obligațiilor ce revin Moldovei, respectându-se calendarul, termenele și așa mai departe. Însă, aș dori și să fim uh, consecvenți față de propria noastră poziție și să continuăm asistența oferită Moldovei, să fim acolo la nevoie și să confirmăm că suntem o uniune bazată pe valori și nu doar o uniune bazată pe interese. Și, uh, desigur, situația legată de partenerii din Est se va complica tot mai mult în următorii ani, nu va deveni tot mai simplă. Deci cred că e important să ne exprimăm angajamentul față de Moldova la Comisia de Comerț Internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Winkler. Domnul Țani nu este aici. De la ALDE, domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Moldova este un partener important pentru Uniunea Europeană. Acordul uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător este un semn al bunelor relații dintre UE și Moldova. În ciuda progreselor de până acum și a angajamentului uh, guvernului față de punerea în aplicare a acestui acord, există încă preocupări legate de evoluția reformelor economice și comerciale De asemenea, criza bancară din Moldova a fost gravă. Supravegherea acestui sector părea insuficientă și întreprinderile au uh, suferit din cauza crizei pentru că s-au năsprit condițiile de acces la creditare. De asemenea, criza politică a fost destul de puternică și uh, reformele guvernului uh, au fost încetinite, au fost greu de pus în practică. Subordonarea politică autorităților de reglementare din diferite domenii, cum ar fi energia, concurența, posibil și autoritatea care se ocupă de achizițiile publice, reprezintă o, uh, o preocupare foarte gravă în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător și trebuie să se ia măsuri pentru a se combate aceste uh, deficiențe. Eforturile anticorupție trebuie să fie uh, consolidate, la fel și uh, combaterea conflictelor de interese dintre lumea afacerilor și lumea politicii. Statul de drept trebuie respectat, încrederea în sistemul judiciar este crucială pentru investițiile străine. Toate aceste subiecte subliniază faptul că este necesar să se susțină să susținem Moldova pe calea aceasta către dezvoltare, oferind asistență macrofinanciară acesta este un mod de a exprima sprijinul Uniunii Europene și sper ca Parlamentul să fie informat cu privire la toate evoluțiile din Moldova și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! De la GUE, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu antevorbitorilor, mulțumind raportorului pentru munca sa. Situația în Republica Moldova însă mai trebuie să se amelioreze, ca să spun așa. Sunt multe preocupări legate de standardele democratice, de sistemul statului de drept, reformele uh, care au fost începute și trebuie continuate. Vreau să spun că sunt de acord cu raportorul și anume, dacă aprobăm asistența macrofinanciară, trebuie să avem în vedere uh, dezvoltarea directă și continuă a acestei țări și trebuie să ne asigurăm că putem influența acest, această dezvoltare, direcția acestei dezvoltări și a procesului de reforme, ținând cont, înainte de toate, de interesul populației, de interesul cetățenilor, de interesul IMM-urilor Trebuie să cerem consolidarea economiei, producția de vin și așa mai departe. Și cred că acest lucru e foarte important. În același timp, condiționalitatea trebuie să fie mult mai clară și mult mai transparentă. Și uh, în seara aceasta ne întâlnim la Comisia FED cu comisarul Han pentru a discuta despre dialogul strategic în statele uh, din vecinătatea estică. E clar că trebuie să stabilim niște premise și este urgent, pentru că până acum nu s-a constatat decât o scădere a nivelului față de standardele comisiei. Deci trebuie să vedem ce vom face pe viitor în legătură cu creditele pe care le vom acorda, uh, cu asistența nerambursabilă ce se va întâmpla cu creditele și cu plata dobânzilor pe viitor. Trebuie ca toate acestea să fie posibile datorită dezvoltării economice și vreau să mă asigur că prin uh, colaborarea noastră cu raportorul vom ajunge uh, să putem verifica tot ce se întâmplă pe diferitele planuri și să ținem cont și de procesele existente în uh, această țară E foarte importantă independența judiciară, care a pierdut foarte mult teren. Și trebuie să ne asigurăm că prin asistența macrofinanciară ne aducem o contribuție pozitivă la evoluția acestei țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Verzi și FDD nu sunt prezenți. Am să dau cuvântul întâi comisiei și apoi se aia. Comisia, Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, de la sfârșitul lui 2014, Moldova trece printr-o situație economică și macrofinanciară dificilă, o combinație de șocuri care au inclus o criză bancară corelată cu o fraudă bancară pe scară largă, dar și uh, dificultăți legate de relațiile cu uh, Rusia, Belarus, Ucraina și, de asemenea, reducerea sprijinului de la donator cheie, inclusiv Uniunea Europeană. Ajutor care a fost suspendat până când s-a instalat un uh, guvern axat pe reforme. Asta s-a întâmplat în 2016 la numirea premierului Filip și, de asemenea, la numirea guvernatorului băncii centrale, care și-a luat angajamentul de a implementa reformele cerute de femei. În plus, după cum știți, în februarie 2016 s-a adoptat un program de reformă, așa numită foaie de parcurs, susținută de Uniunea Europeană, care includea reforme în domeniul justiției, în domeniul uh, uh, combaterii corupției și așa mai departe. În acest context, Comisia Europeană propune, deci, o nouă operațiune de asistență macrofinanciară pentru a uh, profita de acest uh, avânt de reforme. Însă, asistența este foarte condiționată. Va fi corelată cu condiții puternice în mai multe domenii cheie și un subiect propus va fi reforma guvernanței, reforma guvernanței în sistemul bancar, în sistemul energiei, cadrul reglementativ privind independența autorității de reglementare a energiei, guvernanța în sectorul public, gestiunea banilor publici, auditul extern, finanțele publice și alte reforme, în special în ceea ce privește consolidarea climatului de investiții și punerea în aplicare a condițiilor din acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Așadar, această asistență va implica condiționalități în toate aceste domenii și ca toate tipurile de asistență va uh, avea ca precondiții uh, criterii legate de statul de drept și democrație. De asemenea, în articole se uh, vor evolua, se vor evalua progresele din acordul de asociere. și toate operațiunile legate de AMF vor fi corelate cu evaluările făcute de SAE. Fiecare tranșă va beneficia, va fi, supusă de, va fi supusă condiționalității, ceea ce nu se întâmplă. De obicei, numai prima tranșă este condiționată. Însă, în acest caz, Comisia propune să avem și acolo condiționalitate și să se uh, evalueze strict progresul uh, programului. Iată ce propunem noi. Dorim să profităm de acest proces de reforme ca să susținem uh, acest uh, instrument care va fi coordonat și cu alte intervenții ale Uniunii Europene pe plan financiar. Asistența propusă va fi uh, sub formă de granturi, pentru că Moldova îndeplinește toate cerințele pentru a se utiliza acest element de grant conform valorii femeii. E cel mai sărac stat din vecinătate este singurul stat care mai îndeplinește criteriile pentru a primi ajutor de la femei și de la Banca Mondială, inclusiv în ceea ce privește nivelul de îndatorare. Asta propune Comisia. Dorim să salutăm raportul domnului Moisa Și ieri la Comisia AFET am purtat discuții foarte constructive și după cum a spus și raportorul, este foarte important să încercăm, colegiuitorii să încerce, dacă doresc să modifice textul, să se axeze mai mult pe considerente, pentru a nu pune în pericol un compromis delicat la care colegiuitorii au ajuns acum 3-4 ani în contextul declarației comune a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește principiile de asistență macrofinanciară. Așadar, vă încurajăm, dacă doriți să faceți amendamente, să vă concentrați pe considerente, după cum a spus raportorul. Apelul comisiei a fost reiterat într-o scrisoare trimisă ieri de comisarul Moscovici, ca răspuns la o scrisoare a domnului Moise, raportorul INTA, și desigur că vom informa în mod regulat atât Parlamentul cât și Consiliul în cadrul memorandumului de înțelegere în care uh, se stipulează regulile comitologiei, care prevăd ca orice informație primită să fie transmisă Parlamentului și Consiliului în același timp și cât de repede. Și după cum a spus comisara noastră, vă vom invita la orice altă sesiune de informare, vă vom transmite orice alte informații scrise veți dori. În acest context, Invităm Parlamentul să susțină această propunere fără modificări semnificative sau cu amendamente doar la considerente. Aș dori să și răspund la unele din comentariile făcute de unii din membrii comisiei dumneavoastră și să vă spun că vom avea controle foarte stricte în ceea ce privește utilizarea fondului. În primul rând, operațiunile vor fi uh, uh, însoțite de un circuit de operațiuni de verificare a AMF și, de asemenea, memorandumul uh, conține prevederi precise pentru protejarea intereselor financiare ale UE, cum ar fi obligația de a se permite accesul inspectorilor OLAF, accesul curții de conturi și orice plată va fi întreruptă automat dacă se detectează uh, neregularități și chiar uh, se va cere rambursarea plăților uh, făcute anterior. Vom verifica în permanență conturile pe măsură ce se plătesc tranșele de asistență. Sigur că totdeauna există un risc. Moldova, ca beneficiar de AMF, are mari probleme de guvernanță, însă cred că trebuie să avem încredere că va fi folosită cu responsabilitate asistența și cred că riscurile sunt bine gestionate. În încheiere, mulțumesc foarte mult pentru sprijin, mulțumesc raportorului și Comisia speră să susțineți această propunere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum de la SEAE are cuvântul reprezentantul. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Moldova a trecut printr-o perioadă de instabilitate, dar acum, în ultimul an, iată, Um, <clears throat> stabilitatea s-a întors, are un nou președinte care tocmai s-a întors de la Moscova dintr-o delegație pentru a îmbunătăți relațiile cu Rusia. Salutăm acest lucru. Însă mai există multe lucruri de făcut în Moldova. Trebuie combătută corupția și uh, proasta uh, guvernanță. Pentru că toate acestea au uh, au încetinit inclusiv dezvoltarea economică. Și, bineînțeles, trebuie anchetată frauda bancară masivă din 2014. Continuăm să urmărim uh, evoluțiile. Uh, au existat și concluziile uh, Consiliului din februarie 2016, care sunt în continuare valabile. În urmă cu o săptămână am publicat raportul de asociere și implementarea acordului de asociere Uh, și a DCFTA și care sublinează și care mai sunt reforme, reformele necesare. Vom discuta despre asta și la următorul Consiliu de Asociere împreună cu uh, primul ministru Filip și cu doamna uh, înalt reprezentant Mogherini. Uh, asistența macrofinanciară va acompania programul, noul program de la FMI al țării, Bineînțeles, totul va depinde de o bună evoluție și implementare a programului, inclusiv a programului FMI. Iar condiționalitățile vor fi uh, decise între cele două părți. Vom uh, coordona cu, uh, și cu programul de reformă și ajustări. Moldova și-a asumat anumite reforme și în contextul sprijinului nostru pentru buget iar acest tip de ajutor are același tip de condiționalitate, um, inclusiv lupta împotriva corupției. Considerăm că Moldova a reușit să adopte unele reforme relevante în ultimele luni. Acum este important ca aceste reforme să continue, fără să existe regres. Considerăm că relațiile cu, Uniunile, cu Uniunea Europeană au dus la modernita, modernizarea um, acestei țări și considerăm că fondurile europene pot contribui într-adevăr Uh, la crearea de noi oportunități economice în Republica Moldova. Bineînțeles, se poate, Moldova poate beneficia și de pe urma ex expertizei uh, europene. Uniunea Europeană este în continuare angajată în a sprijini Moldova în eforturile sale de reformă, dar după cum am spus și în concluziile Consiliului din februarie 2016 ne așteptăm la rezultate tangibile. În aceste condiții sprijinim programul MFA propus. Thanks a lot and hopefully we can also enforce. Mulțumesc, sper că vom putea să și uh, implementăm toate îmbunătățirile. Raportorul acum, dar mă scuzați, înainte domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe cei de la Serviciul de Acțiune Externă. Tocmai ați menționat și progresele din sistemul juridic. Însă, în continuare există procese uh, întârziate, deținuți uh, în închisoare, în condiții uh, groaznice uh, sau uh, legați uh, în lanțuri la picioare, dar în arest la domiciliu. De un an uh, sunt cazuri netratate. Uh, foarte mare incertitudine juridică există. Sunt uh, aduși în fața instanței și avocații celor care au încercat să-i apere pe acești oameni. Bine, nu vreau eu să intervin în justiție, bineînțeles, dar cred că este nevoie de mai multă acțiune aici și mi-ar fi plăcut ca SAE să ne spună cum acompaniază acest proces. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, voi răspunde în engleză. Uh, sunt de acord, de mai multe ori am abordat acest uh, subiect, chiar și ultima dată la vizita președintelui la Bruxelles mm, și doamna înalt reprezentant, dar și președintele Tusk și președintele Juncker au vorbit despre asta. Mai este uh, mult de făcut și în ceea ce privește independența justiției. Am, spus des, am vorbit despre asta de mai multe ori. Nu credem um, că cele menționate de dumneavoastră și nu sunt singurele, există și cazuri împotriva jurnaliștilor, avocaților, nu numai împotriva politicienilor. Uh, e bine, uh, ne exprimăm uh, față de, referitor la toate aceste cazuri, iar Consiliul de Asociere ce urmează va avea asta ca un punct principal pe ordinea de zi. Iar acum domnul Moise, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru um, abordarea constructivă de, de care au dat dovadă. Uh, eu propun să facem următorul lucru. Voi uh, prevedea reuniuni um, uh, bilaterale cu fiecare dintre dumneavoastră înainte de depunerea de termenul pentru depunerea amendamentelor și uh, pe baza acestor reuniuni decidem uh, cum continuăm. Bineînțeles, vom face uh, și o reuniune cu raportorii din umbră, care poate va exclude unul dintre grupuri, dar cu foarte mare plăcere voi încerca să facem în așa fel încât să ajungem la amendamente de compromis aș dori să mulțumesc și Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă pentru evaluarea realistă, precaută, dar totuși constructivă. Mi se pare că este un bun echilibru um, care se va regăsi și în decizia finală, fără să trebuiască să schimbăm acest acord uh, negociat uh, cu foarte mare grijă lucru care, dacă s-ar întâmpla, ar crea foarte multă incertitudine. Nu numai pentru acest pachet de asistență, ci și pentru uh, alte, celelalte din aceeași regiune. Mulțumesc! Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct. Termenul pentru amendamente este 5 aprilie. La prânz, votul la INTA va avea loc pe 3-4 mai. În regulă, trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 9, schimb de opinii privind uh, candidatura uh, statului Sri Lanka um, la, uh, ca beneficiar GSP+. Sri Lanka a solicitat pe 12 iulie un statut GSP+. Asta oferă preferințe unor uh, țări care care ajută această țară și, în schimb, uh, această țară trebuie să um, semneze 12 convenții internaționale. Pe, în ianuarie, Comisia Europeană a decis să adopte un act delegat care să ofere uh, statutul GSP Plus uh, statului Sri Lanka. La solicitarea mai multor membri, uh, coordonatorii INTA au solicitat amânarea termenului pentru decizia noastră până în 11 mai pentru a putea discuta acest punct și pentru a lua o decizie dacă sprijinim această decizie a Comisiei sau dacă respingem acest act delegat. Avem timp, putem și să uh, citim raportul uh, um, înaltui comisariat pentru drepturile omului despre uh, Sri Lanka și astăzi putem discuta cu experți despre acest subiect. Și, bineînțeles, mai ales uh, Convenția privind uh, drepturile lucrătorilor 87-98 nu este într-adevăr uh, implementată de către guvernul sri lankez și acest lucru trebuie discutat. Astăzi avem alături de noi trei experți. Am să le dau cuvântul pentru 5 minute, astfel încât să avem timp să discutăm și cu, între colegi. Avem 45 de minute în total. Voi uh, limita și uh, timpul de intervenție al colegilor. Întâi voi da cuvântul SAE, apoi Comisiei, iar apoi ambasadorului uh, din Sri Lanka. 5 minute fiecare. Începem cu SAE. Mulțumesc foarte mult. Um, aș dori să vă spun um, că Sri Lanka a pierdut statutul GSP Plus în 2010 din cauza unor lipsuri grave uh, în ceea ce privește drepturile omului uh, și a uh, lipsei de voință de a coopera cu Uniunea Europeană și cu ONU. Un nou context politic există acum, a intervenit uh, Uh, în uh, ianuarie 2015 cu uh, noul președinte Sirisena și noul prim-ministru Vikremesinghe. Se fac eforturi pentru a aborda statul de drept, dar și reconcilierea în urma războiului civil. Recunoaștem progresele făcute de Sri Lanka în ultimii ani în ceea ce privește promovarea unei agende ale drepturilor omului și restaurarea unor libertăți fundamentale. Există în continuare un număr de reforme pe rol, o nouă Constituție ce va ă, crea și o descentralizare a puterii, se va ă, elimina președinția executivă și se va face o reformă electorală. De asemenea, se fa- există un proces de reconciliere dar și, um, și, se creează și uh, mecanisme de uh, responsabilitate și de tragere la răspuns, așa cum s-a uh, decis în octombrie 2015 în rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului. Noul guvern interacționează în mod constructiv cu UE și ONU. Am creat un dialog deschis, constructiv, pe subiecte cât se poate de delicate. Uh, Prim-ministrul uh, Sri Lankei a fost uh, în octombrie la Bruxelles. Ministrul uh, de Comerț Internațional a vizitat de două ori Bruxelles în acest an și ministrul de finanțe a fost prezent aici în ianuarie. Anul trecut am creat un nou grup de lucru în ceea ce privește guvernanța, statul de drept și drepturile omului. A doua reuniune a acestui grup de lucru a avut loc chiar săptămâna trecută la Colombo. lucrurile pe care le discutăm în acest grup de lucru sunt um, merg dincolo de uh, cerințele GSP+. Um, iar um, și vedem și că există o voință a guvernului de a merge mai departe decât minimul uh, necesar pentru GSP+. Există o bună rea, relație și cu ONU, uh, în special în altul Comisaria pentru drepturile omului, a Sri Lanka a invitat uh, toți raportorii speciali uh, într-o vizită oficială. Mulți dintre ei au răspuns aceste invitații. Uh, mâine va avea loc o discuție la Geneva pe baza unui nou raport Uh, rezultatul va fi o rezoluție în care ne așteptăm să fie sprijinită și de guvern, uh, care va stabili un termen de 2 ani pentru angajamentele ambițioase asumate în octombrie 2015. Într-adevăr, a fost o listă de angajamente foarte ambițioasă, Uh, și uh, nu a fost uh, suficient un an și jumătate, este nevoie de mai mult timp. Vom continua să avem o relație strânsă cu Sri Lanka, vom ține următoarea comisie comună la nivelul oficialilor de rang înalt mai târziu în acest an. lucrurile progresează, chiar dacă uneori uh, într-un ritm mai încet decât ne-ar plăcea. Trebuie însă să nu uităm că sunt reforme dificile, iar uh, guvernul din Sri Lanka are nevoie de sprijin internațional pentru a face aceste reforme. Există și unele elemente în Sri Lanka, uh, poate și în, în afara acestui stat, care încearcă să frâneze acest proces. Este drept că mai este mult de făcut, dar Sri Lanka este pe calea cea bună și tendința este una pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Galina a fost anunțată din partea comisiei, dar nu o văd. Cine reprezintă comisia? Yes, uh, good morning. Sorry. Uh, <clears throat> Ms. Galina couldn't make it. Mulțumesc, doamna Galina nu a putut să ajungă. Este în Argentina în momentul în momentul de față pentru negocierile cu Mercosur. Bineînțeles, i-ar plăcea să fie prezentă. O reprezint eu, sunt de la DigiTrade, responsabil pentru GSP și uh, comerț. Mulțumesc pentru invitație de a discuta candidatura statului Sri Lanka. Am avut deja o discuție în decembrie, dar este prima discuție după adoptarea de către Comisie a deciziei de a uh, Uh, acorda statutul GSP Plus uh, statului Sri Lanka. Pe scurt, uh, am văzut că um, colega mea de la SAE a reușit să vorbească timp de 4 minute și 59 de secunde. Voi încerca să mă ridic la înălțimea uh, intervenției ei. Întâi despre proces și despre contextul uh, mai larg. Despre proces. Uh, multe lucruri uh, Um, le-ați primit în documentul um, care acompaniază actul delegat, în nota de briefing. Pe scurt, deci, în iulie Sri Lanka și-a depus candidatura, comisia a trebuit să examineze, conform regulamentului GS+, uh, GSP, dacă um, să vadă dacă sunt respectate criteriile. Apoi uh, urma ratificarea și Uh, um, niciun fel de uh, rezerve la um, în ceea ce privește GSP și GSP+. Plus. Decizia a fost luată pe 11 ianuarie, uh, este un termen impus de regulamentul GS, GSP. Am avut de mai multe ori comentarii din partea unor părți terțe pentru uh, a aștepta, amâna, dar acest lucru nu este posibil. Comisia trebuie să ia o decizie în termen de șase luni. În ceea ce privește evaluarea noastră, aceasta este prevăzută în documentul de lucru Elementul principal este că nu am constatat uh, niciun fel de uh, eșec în uh, aplicarea celor 27 de convenții. Bineînțeles, asta nu înseamnă că totul este perfect în Sri Lanka. Departe de asta este un program. Am discutat de mai multe ori despre asta în comisie. Programul este un stimulent, nu este un premiu altfel ar fi fost uh, dat uh, numai câtorva țări, uh, Norvegiei și Elveției, poate nici măcar acestora. Deci este un stimulent pentru reformă. Comisia a identificat și cu ajutorul SAE și altor servicii unele uh, lipsuri în aplicarea unor convenții, multe lucruri trebuie discutate și toate acestea vor intra în monitorizarea GSP+. Analiza comisiei se bazează pe trei piloni. Stabilim uh, sau constatăm lacune, dar constatăm și progresele uh, um, făcute și constrângerile um, la care sunt supuși beneficiarii. Am ajuns la concluzia că Sri Lanka respectă criteriile regulamentului și, așa cum am aplicat regulamentul altor beneficiari, Comisia a decis să acorde GSP Plus uh, Sri Lanka. Acum, câte ceva despre context. Este foarte important să spunem că monitorizarea GSP Plus este o parte vitală a, a sistemului. În acest uh, comisie, de mai multe ori în trecut, am discutat despre cum facem această monitorizare. Um, dialogul GSP Plus, uh, tabelul de monitorizare și așa mai departe. Însă în Sri Lanka există și o diferență. Vom avea două elemente suplimentare în monitorizare. Putem avea pe lângă monitorizarea comisiei două uh, elemente în plus. În primul rând, uh, partea sau dimensiunea bilaterală. Avem deja un dialog pe drepturile omului cu Sri Lanka și aici uh, sunt discutate toate elementele uh, ce țin de GSP+. Deci lacunele identificate fac parte din dialogul privind drepturile omului. Deci interacțiune bilaterală puternică. Iar a doua dimensiune este cea ONU. Așa cum este și cazul cu alți beneficiari, avem uh, o discuție activă um, la nivelul ONU. Mâine la Geneva, la uh, Consiliul privind uh, drepturile omului, uh, se va discuta despre Sri Lanka și se va prevedea probabil încă o perioadă de 2 ani în care această țară să trebuiască să pună în aplicare angajamentele din rezoluție. Deci încă două dimensiuni pe lângă monitorizarea GSP+. La final aș vrea să spun că uh, regulamentul uh, uh, acum decizia trebuie să fie, este în fața Parlamentului și a Consiliului. Trebuie să ne adresăm o întrebare mm, fundamentală. Există un proces de reformă, vrem să îl sprijinim, deci cum facem mai bine să ajutăm? Dacă respingem sau dacă acceptăm uh, solicitarea GSP+. Mulțumesc. Bineînțeles, lucrurile uh, nu întotdeauna sunt albe și negre. Putem să îmbunătățim aplicarea celor 27 de convenții. Nu i vorba numai de a respinge sau de a accepta un act delegat. Este vorba și de a ne gândi la posibilitatea de a crea o faie de parcurs, poate, sau altceva, așa cum am făcut uh, cu Columbia. Dar, dincolo de asta, aș vrea să dau cuvântul ambasadorului statului Sri Lanka în Uniunea Europeană. Thank you very much, uh, distinguished chair, members of the... Mulțumesc foarte mult, distinși membri ai Parlamentului European. Este o onoare deosebită să fiu prezent astăzi în fața noastră și vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea de a interveni acum pe marginea solicitării Sri Lankai. După ani de izolare, guvernul de Uniune Națională, prezent la putere, a demarat o serie de reforme în direcția respectării drepturilor omului, a statului de drept, a reconcilierii, a justiției și a redresării economice. Alegerile recente ne-au angajat pe această cale spre democrație. Misiunile europene de monitorizare, uh, inclusiv uh, care cele care au reprezentat Parlamentul European, au fost prezente la alegerile noastre și au monitorizat de asemenea procesul de reforme demarat de guvernul actual. După cum știți foarte bine, guvernul din Sri Lanka a demarat un dialog solid cu instituțiile europene și cu Uniunea Europeană în general. Sperăm că acest dialog ne va permite să identificăm problemele și provocările cu care se confruntă încă țara noastră în încercarea de a găsi soluții. Vrem să ne asigurăm că vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura condiții echitabile de protecție pentru toți cetățenii din Sri Lanka. De asemenea, este deosebit de importantă consolidarea instituțională și crearea de capacități instituționale. În rezoluția intitulată Promovare, reconciliere și responsabilitate în Sri Lanka, adoptată în unanimitate de Consiliul Drepturilor Omului, a fost uh, condamnată de anumite voci din Sri Lanka, care au văzut-o ca un act de trădare. Însă guvernul sri lankez s-a și-a urmat neabătut drumul așa cum s-a angajat să o facă. Pentru că vrem să fim o țară care respectă drepturile omului, care respectă demnitatea individului, o țară în care societatea civilă și mass media joacă rolul pe care trebuie să-l joace. Sperăm, într-adevăr, că putem să spunem că suntem o țară în care cetățenii beneficiază de drepturi egale <clears throat> Gândiți-vă care era situația înainte de 2015. Mii de oameni au plecat atunci ca refugiați în alte părți din lume și mulți dintre ei acum se reîntorc acasă. Forțele extremismului și represiunii de ambele părți reprezintă încă un obstacol serios, dar guvernul este angajat să continue pe calea reformelor implicând toate forțele din societate. Secretarul General al Națiunilor Unite, înaltul comisar pentru drepturile omului, alți înalți oficiali au beneficiat de acces nerestricționat în țara noastră și au putut să observe în ultimii ani cum merg lucrurile la fel și vizitatorii care au venit din partea instituțiilor europene. Într-adevăr, raportul înaltului comisar al Națiunilor Unite a fost luat extrem de în serios de guvernul nostru și Chiar mâine, guvernul va adapta o rezoluție prin promovarea drepturilor omului și responsabilizarea uh, factorilor de decizie. E un acord cosponsorizat de multe țări, prin care se numără și Regatul Unit, Germania, Australia, Canada și Statele Unite. E o rezoluție care salută relația dintre guvernul sri lankez și înaltul comisariat ONU și încurajează continuarea acestor măsuri menite a asigura protejarea și promovarea drepturilor omului. Înaltul comisar va continua să evalueze progresele făcute în aplicarea acestor recomandări și va prezenta un raport în fața Consiliului Drepturilor Omului anul viitor. Până în 2015, Eh, dialogul cu Uniunea Europeană a fost destul de sporat, iar după 2015 vizitele s-au reluat într-un ritm susținut, după cum s-a spus deja, avem un calendar deja de întâlniri sistematice la nivel înalt, întâlniri pe teme cum ar fi drepturile omului, statul de drept, schimburile comerciale și așa mai departe. Sri Lanka se angajează pe deplin și pe viitor pe calea acestui dialog, deoarece Uniunea Europeană ne oferă un sprijin esențial în contextul efortului de refacere post-conflict în țara noastră. Acest dialog ne-a ajutat să obținem suspendarea interdicției exportului la pește, ce s-a întâmplat anul trecut. De aceea sperăm că îngrijorările noastre își vor găsi un eco aici, mai ales datorită rapoartelor produse de importantul mecanism de monitorizare european. Domnule președinte și stimați membri ai acestei comisie, vă rog să acceptați invitația noastră cordială de a vizita Sri Lanka pentru a monitoriza progresele realizate. Cooperarea dintre Sri Lanka și Parlamentul European ajunge la cote cu totul fără precedent. În prezent, președintele Parlamentului islandez va vizita Bruxelles chiar în această perioadă. Dar în concluzie, domnule președinte, dați-mi voie să vă spun uh, la ce ne așteptăm de la acest mecanism GSP+ stabilitatea macroeconomică ne-ar permite să ne diversificăm exporturile pentru a obține veniturile de care avem nevoie pentru a consolida o economie fragilă, afectată negativ de datoriile acumulate în trecut. 84% din populația țării noastre trăiește în zone rurale, mai ales în zonele de nord-est, eh, grav afectate de conflict. De asemenea, acest program ar ajuta și la inițiativele de capacitare a femeilor, pentru că, deși am avut o femeie prim-ministru, de atunci s a făcut pași înapoi. Din cauza conflictului existent, Sri Lanka are nevoie de noi oportunități pentru femei, mai ales cele care doresc să se implice în activitatea IMM-urilor după ani de zile de relații modeste, amplificarea recentă a acestor relații bilaterale ne oferă o nouă șansă și am dori ca Uniunea Europeană să fie un partener chiar mai de amploare pentru țara noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Mulțumim și noi, domnule ambasador. Categoric, GSP Plus vine cu avantaje economice imediate pentru IMM-uri, dar nu numai. Am să-i dau acum cuvântul raportorului nostru permanent pentru GSP și pentru Asia de Sud și apoi oricine dorește să intervine este invitat să o facă. Vă rog să vă anunțați dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt. Raportorul pentru GSP, domnul Fielner, nu este prezent, a avut probleme cu zborul care l-a duce la Bruxelles. Daniel va vorbi în numele său. Dar vă rog, limitați-vă la două minute, pentru că altfel nu avem șanse. Stimați colegi, domnul Cristofor Fierner își cere scuze Zborul de dimineață a fost anulat, așa că nu va putea ajunge la timp. Am să vă transmit însă mesajul său. Când vorbim de GSP+, Plus, trebuie să ne gândim permanent la două lucruri. Odată, nu ne putem aștepta ca o țară să fie perfectă. Nu vorbim aici de Canada sau de Norvegia. Pentru că dacă ar fi toate țările, Canada și Norvegia, n-am mai avea GSP+. Plus. Apoi, trebuie să ne gândim la convențiile din 2007 și doar la elementele din aceste convenții. Numai așa putem fi credibili atunci când recurgem la acest mecanism GSP+. Și încă o dată, strict în termenii punerii în aplicare a Convenției din 2007. Există riscul de a utiliza etaloane diferite pentru standarde diferite pentru țări diferite, trimisând un semnal că anumite țări, de exemplu, nu sunt de interes sau importante. Și asta ne duce la rolul Parlamentului European. Trebuie să analizăm evaluările Comisiei. Pentru că regulamentul permite anumite deficiențe să se strecoare în acest proces. Și tocmai aici trebuie să intervenim noi, Parlamentul European. Trecând la cazul concret al Sri Lankai, dați-mi voie să subliniez modificările considerabile survenite în această țară de la încheierea războiului civil și la încheierea persecuției împotriva populației tamile. Sri Lanka nu mai e țara care era în 2011 și clar uh, se îndreaptă în direcția cea bună. Statutul GSP Plus, pierdut în 2011, nu se compară cu cel care urmează să fie acordat în prezent. Astăzi se pune mai mult accentul pe punerea în aplicare permanentă și pe monitorizare. Statutul GSP Plus nu înseamnă că totul e în regulă, ci înseamnă că e încă nevoie de progrese. O chestiune care mă preocupă în acest context este eh, legea de prevenire a activităților teroriste. Comisia a semnalat-o, doamna înalt comisar a menționat-o și în raportul privind tortura și în raportul privind drepturile omului. Opinia Parlamentului ar trebui să fie clară. Această lege trebuie abrogată deoarece Sri Lanka s-a angajat și a devenit parte la Convenția împotriva torturii și a pedepselor degradante și fac un apel în acest sens la analizarea pașilor făcuți de instituțiile srilanceze în direcția abrogării acestei legi. Acest statut GSP Plus, dacă este blocat, nu va duce la o îmbunătățire a situației din Sri Lanka, ci din potrivă la o înrăutățire. Mulțumim foarte mult! Și acum dau cuvântul raportului nostru pentru Asia de Sud. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult și dați-mi voie să încep prin a mulțumi eh, tuturor oaspeților care au venit astăzi la noi <clears throat> și care ne-au adus informații deosebit de importante pentru procesul nostru decizional. M-am întâlnit cu domnul prim-ministru Vikram Asinghe în câteva rânduri Și la ultimele două întâlniri i-am spus uh, direct că Parlamentul European uh, își va juca rolul care revine în examinarea acestei solicitări trimise de guvernul sri lankez. Și asta facem în prezent. Pornind de la uh, mesajul colegului Daniel Casperi în numele domnului Fielner, sunt și eu de acord că este esențial să păstrăm uniformitatea criteriilor în acest Parlament. Când vorbim de orice altă țară, n-ar trebui să ne abatem de la criteriile utilizate în alte situații. Acum, în ceea ce privește situația actuală, Parlamentul uh, salut progresele remarcabile făcute de Sri Lanka. Uh, acestea sunt absolut evidente și de asemenea, salutăm această solicitare de acordare a statutului GSP+. În general, cred că se poate vorbi de o dorință de a finaliza acest proces, de a adânci relația dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka. Rămân însă o serie de elemente de îngrijorare, Daniel le-a menționat deja, n-am să mai intru și eu în detalii, însă mai ales Acestea se asociază în principal cu legea privind uh, prevenirea activităților teroriste. Uh, de acum și până în mai, Sri Lanka are timp să lucreze puțin pe această chestiune și pe altele semnalate. Uh, SAE, într-adevăr, astăzi a evidențiat existența unei serii de elemente care ar vrea să abată acest proces de pe făgașul lui firesc. De aceea vrem să ne asigurăm că procedura procedurală în Parlament rămâne aceeași pentru toate situațiile. Aș dori de asemenea să vin cu o sugestie constructivă Am discutat uh, această temă în detaliu cu mulți colegi. N-am smântit foarte mult, domnule președinte, dar uh, aș vrea ca și guvernul Sri Lankei să înțeleagă cum procedăm noi aici. În opinia mea, majoritatea membrilor Parlamentului European uh, sunt de părerea că putem vorbi de un proces de monitorizare pe trei planuri. Avem monitorizarea GSP+, avem bilateral, monitorizarea bilaterală și avem monitorizarea Națiunilor Unite și ar trebui să existe și o a patra monitorizare din partea autorităților sri lankeze. E nevoie de un angajament ferm din partea partenerilor noștri sri lankezi să continue progresele făcute până acum. Dar timpul pe care l-au la dispoziție pentru a demonstra că așa stau lucrurile nu mai e foarte lung. Doamna Rodriguez. Señalar hablo nombre de coordinadora. Dați-mi voie să vorbesc în numele coordonatoarei noastre, doamna Alessia Mosca. Am să citesc mesajul dânsei. GSP Plus este un instrument menit a favoriza relațiile bilaterale, un instrument menit a crea dezvoltare durabilă. Introducerea acestui program uh, pentru Sri Lanka în 2010 se baza pe concluziile Comisiei Europene și pe contribuția Națiunilor Unite. În momentul respectiv se analizase situația punerii în aplicare a unor convenții internaționale în Sri Lanka ne-am decis să prelungim perioada de analiză cu două luni pentru această țară, pentru că am dorit să vedem raportul Națiunilor Unite publicat cu câteva săptămâni în urmă și în același timp doream să dăm mai mult timp guvernului sri lankez să pună în aplicare reformele necesare, să abroge legea privind prevenirea activităților teroriste. Progresele făcute sunt substanțiale. Însă, credibilitatea programului e în joc aici. Pe de o parte, trebuie să salutăm natura progresistă a acestui program. Acordarea statutului GSP Plus este punctul de pornire pentru o cooperare mai profundă și pe scară mai largă. Pe de altă parte, trebuie să decidem în funcție de elementele din raportul înaltului comisariat ONU. Trebuie să găsim un echilibru între cele două elemente. Noi nu dorim aici să venim doar cu o convenție simbolică, vorbim de un instrument politic cu care putem într-adevăr să adâncim relația cu partenerii serioși, cei care doresc într-adevăr un dialog, cei care doresc într-adevăr reforme. În materie de creștere economică, programul GSP Plus prezintă avantaje clare pentru Sri Lanka, dar progresele trebuie monitorizate temeinic și situația trebuie monitorizată temeinic înainte ca noi să venim cu o decizie. Și l-am întrebat pe domnul ambasador ce s-a făcut în legătură cu reformarea codului penal și cu abrogarea legislației de prevenție a activităților teroriste ci de asemenea care este relația în prezent cu dumneavoastră și în altul comisariat ONU. Cinci persoane mai avem pe listă, vă rog respectați cele două minute, altfel nu terminăm. Doamna de Sarnes, vă rog. Merci. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Cred că Sri Lanka, după cum a spus toată lumea, a făcut progrese începând cu 2010 și cred că este foarte important să le recunoaștem. Și e Însă, și e important să spunem asta a Sri Lankai, Parlamentul nostru are preocupări, neliniști foarte legitime. A existat un raport îngrijorător al ONU cu privire la situația drepturilor omului în această țară. Sigur că Sri Lanka dovedește un nivel foarte ridicat de angajament, însă acum ă, trebuie să și țină angajamentele și să verifice că angajamentele sale sunt respectate. Deci cred că trebuie să continuăm să avem un dialog deschis și constructiv cu Sri Lanka, să constatăm progresele reale de îndată ce se întâmplă și să le validăm, să încurajăm Sri Lanka să continue pe această cale și deci cred că trebuie să continuăm să susținem Sri Lanka și să nu închidem ușile în fața ei. Merci beaucoup, madame. Mulțumesc. Doamna Anne-Marie Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm speaking on... Mulțumesc, domnule președinte, o reprezint pe Lola Sanchez și vorbesc și în numele meu. O să încerc să fiu cât mai succintă, deci. Vă citesc întâi textul Lolei Sanchez Caldentei. Am urmărit îndeaproape situația drepturilor omului din uh, Sri Lanka și, ca și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, doresc să salut eforturile făcute de guvern în acest domeniu. Însă, după cum uh, spun și alte organizații internaționale, remarc că s-au făcut foarte puține ameliorări concrete în acest domeniu. Și aș dori să adresez următoarea întrebare experților, ținând cont de reformele în domeniul drepturilor omului în Sri Lanka. În primul rând, în uh, provincia din nord, doar 5,2% din terenurile confiscate de la Tamil în timpul războiului au fost confiscate. Cum intenționează guvernul să returneze aceste terenuri populației tamile și ce progrese s-au făcut? În al doilea rând, dată fiind ultima declarație scrisă a Asociației pentru Drepturile Omului, se remarcă că impunitatea rămâne valabilă Nimeni nu a fost pedepsit pentru uh, cele întâmplate în timpul războiului, conform declarației din august 2016. Cum uh, intenționați să vă asigurați că Convenția privind persoanele dispărute ratificată de Sri Lanka în mai 2016 este respectată? O mare provocare cu care se confruntă Sri Lanka în procesul de uh, reconciliere este situația persoanelor dispărute și cred că uh, e foarte important să se țină cont de uh, acuzațiile de crime de război care s-au discutat și la ONU și în alte foruri. Dat fiind angajamentul Sri Lanka de a uh, combate atrocitățile, de ce să nu uh, susțineți propunerea comisarului, uh, Comisariatului pentru Drepturile Omului de la ONU? Și în numele meu că trebuie ca Sri Lanka să beneficieze de uh, statutul GSP Plus numai atunci când se vor respecta drepturile omului. Mulțumesc, domnul Solei. Um, Mulțumesc, domnule președinte. O reprezint pe doamna Hautala, care este raportoarea noastră din umbră pe acest dosar. În ciuda explicațiilor pe care le-am auzit de la reprezentanții comisiei, dorim să criticăm calendarul Sri Lanka menit să reintroducă Sri Lanka în uh, regimul GSP+. Acest uh, regim a fost retras din cauza încălcărilor grave ale drepturilor omului care s-au produs în această țară între 2002 și 2011. În octombrie 2015 s-a adoptat un document la uh, ONU prin care se cerea Sri Lankai să îndeplinească anumite criterii până în martie anul acesta și ar fi trebuit să așteptăm următoarea reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru a uh, vedea reacția lor înainte de a discuta noi acest subiect. De altfel, această reuniune va avea loc mâine la Geneva, însă raportul a fost deja publicat și se constată lipsa uh, responsabilității pentru uh, uh infracțiuni din trecut și uh, deficiențe ale sistemului judiciar. Cred că trebuie să susținem pacea, reconcilierea și stabilitatea în această țară. Credem că Parlamentul, în calitate de colegislator, trebuie să susțină prevederile ONU în ceea ce privește uh, acordarea de GSP Plus Sri Lankai. Partenerii vor fi într-o situație dificilă dacă noi dorim să combinăm acest tip de asistență cu eliminarea tarifelor pentru Sri Lanka. Și deci, ținând cont de toate acestea, vreau să pun o întrebare Comisiei. Situația drepturilor omului din Sri Lanka este încă îngrijorătoare. Cum intenționați să monitorizați evoluțiile din acel stat? Uh, ținând cont și de uh, raportul Organizației Internaționale a Muncii. Mulțumesc! Doamna Grasander, mulțumesc pentru raport. Aș fi vrut să avem și un reprezentant al populației tamile astăzi aici, care să ne prezinte situația, ca să auzim și cealaltă versiune să auzim și pe ceilalți reprezentanți ai populației. Aș vrea să știu uh, care e situația acestei populații, care e situația copiilor, a femeilor, ce se întâmplă cu violențele la adresa femeilor, ce modificări s-au petrecut. E clar că s-au făcut eforturi pe care le recunoaștem, însă, după cum se vede și în raportul ONU, acest proces este foarte lent, desfășurat foarte lent de stat și mai este nevoie de continuarea eforturilor. Sigur că dorim să susținem Sri Lanka, nu știu dacă acum este momentul cel mai potrivit să o facem uh, și dacă este cazul să acordăm acum GSP+. Nu sunt convinsă mm, și sunt de acord cu planul menționat, și anume să nu spunem uh, nici da, nici nu, ci să așteptăm uh, să se facă ameliorări și să se ratifice acordul menționat și cred că data viitoare ar fi bine să discutăm și cu un reprezentant al populației tamile ca să aflăm mai multe despre situația din Sri Lanka și să putem discuta mai în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, consider că situația drepturilor omului s-a ameliorat mult în Sri Lanka, însă mai rămân multe de făcut. Și aș avea două, trei întrebări, două pentru domnul ambasador, una pentru comisie. Domnule ambasador, pe lângă progresele făcute, deși s-au făcut progrese, se pare însă că nu sunt uh, urmăriți în justiție așa cum ar trebui uh, ofițerii de poliție sau din armată. E vorba de o lipsă de voință, e vorba de o lipsă de capacități sau sunt motive politice la mijloc? O a doua întrebare pentru domnul ambasador uh, se referă la raportul Comisariatului ONU pentru Drepturile Omului. Una dintre cele mai simple propuneri se regăsește la alineatul 66A, în care Comisariatul recomandă ca guvernul să uh, spună clar că toate tipurile de tortură sunt interzise în toate uh, organele statului, armată, poliție și așa mai departe și deci că orice formă de tortură uh, va fi uh, condamnată imediat. Nu e complicat, e un pas simplu pe care îl poate face guvernul și cred că ar fi bine să îl și facă înainte să se voteze GSP Plus în Parlamentul European. Și acum pentru comisie, monitorizarea e un lucru foarte bun, dar dacă monitorizarea nu este urmată de acțiuni, nu are niciun sens dacă nu faceți decât să monitorizați și să vă plângeți de uh, situație, nu o să se rezolve nimic. Faptul că în Sri Lanka s-a uh, acționat în 2010-2011 e mai degrabă o excepție, nu o regulă. Ce veți face dacă va continua situația negativă a drepturilor omului? Mulțumesc, acum experții, 3 minute fiecare. Nici măcar nu trebuie să vă lungiți până la trei minute. SAE, vă rog. Commission? Comisia? I can start, I will try to address, uh... Am să încep eu, o să încerc să răspund uh, la întrebările adresate comisiei și apoi o să-i las și pe colegii de la SAE să răspundă și pe domnul ambasador. Cred că s-a spus un lucru foarte important și aș dori să spun că și eu uh, m-am gândit la multe lucruri în același sens. Nu sunt subiecte simple, sunt subiecte complexe. Deficiențele, lipsa perfecțiunii, sunt de acord cu preocupările și cu dilemele. Într-adevăr, ne confruntăm cu ele în ceea ce privește aplicarea gestă Plus aproape zilnic. Regulamentul nu prevede indicatori cantitative. Ar fi fost foarte simplu să avem un tabel și să bifăm niște căsuțe. Avem de-a face cu situații foarte complexe, însă la un moment dat va trebui să luăm o decizie. După cum am mai spus, și aș mai spune ceva în legătură cu monitorizarea Comisiei. Domnule președinte, ați spus că situația nu este uh, în alb și negru. Suntem de acord și ce e dificil este să vedem ce facem cu aceste 50 de nuanțe de gri dintre alb și negru, ca să plasăm indicatorii exact acolo unde trebuie. În ceea ce privește foaia de parcurs, nu putem să modificăm uh, cerințele din regulament, nu putem să modificăm regulile în timpul jocului și să cerem uh, Sri Lanka niște lucruri pe care nu le-am cerut altor beneficiari. Dar, dat fiind că există sistemul de monitorizare a GSP Plus și că avem și alte uh, căi uh, Practic, uh, Sri Lanka va trebui să pună în aplicare trei mini-foi de parcurs pentru a-și îndeplini angajamentele. În ceea ce privește monitorizarea comisiei, și la asta am să mă limitez, mecanismul este diferit de cel aplicat în uh, regulamentele anterioare GSP+. E vorba de un mod uh, destul de sofisticat de schimb de informații și dialog cu guvernele. Avem un tablou de bord în care Facem o listă a tuturor deficiențelor din toate convențiile și cerem guvernului să le rezolve. La ora actuală, dacă totul va merge bine și Sri Lanka va beneficia de GSP+, Plus, intenționăm să trimitem o misiune în Sri Lanka anul acesta cu obiectivul de a pregăti și raportul. După cum știți, al doilea raport uh, pentru Consiliu și Parlament trebuie să fie gata până la sfârșitul anului și dorim ca Sri Lanka să fie prezentată în raport în detaliu, cu, sigur cu menționarea deficiențelor. Aș vrea să spun foarte pe scurt că în aceste situații ce contează este direcția în care se merge, angajamentul guvernului și voința de reformă și trebuie să vedem dacă GSP Plus poate să ajute guvernului în această direcție. Mulțumesc de la SAE. Yes, thank you. Da, mulțumesc. În ceea ce privește evaluarea uh, Comisariatului pentru Drepturile Omului de la Geneva și dacă acestea corespund cu evaluarea, dacă aceasta corespunde cu evaluarea noastră, da, corespunde. Suntem de acord că uh, progresele au fost cam lente, trebuie accelerate. Rămânem în strânsă legătură cu guvernul și cu organismele ONU în ceea ce privește impunitatea și tortura. Ne-am întâlnit uh, cu premierul săptămâna trecută pe marginea uh, grupului de lucru pe drepturile omului și premierul ne-a confirmat că guvernul are o politică de toleranță zero față de tortură. Același lucru a fost pus public și de uh, ministrul de externe la Geneva, la deschiderea Consiliului pe Drepturile Omului. În ceea ce privește returnarea terenurilor, cifrele pe care ni le prezintă guvernul sunt destul de diferite în ceea ce privește câte terenuri au fost returnate. Cifrele diferă de cele menționate aici, de trebuie verificate, însă la grupul nostru de lucru și la reuniunile cu premierul și cu ministrul de externe, noi am uh, spus că e important să existe un plan de acțiune transparent cu uh, termene clare pentru returnarea terenului. Noi asta am cerut. Mulțumesc. Da. Și acum, domnul ambasador. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor deputaților pentru preocupările exprimate, le împărtășim pe majoritatea dintre ele și o să încerc să vă răspund în măsura posibilului. În ceea ce privește uh, legea privind combaterea terorismului, care abrogă legea anterioară, Acum ne înscriem într-un proces mai larg, au fost consultate toate părțile interesate pentru pregătirea acestei legi și legea a fost aprobată de cabinetul de miniștri în ianuarie 2017 și apoi a fost discutată de Comisia din Parlament de Securitate Națională. Acesta este un mecanism nou pe care îl avem, bazat pe transparență și pe necesitatea de a implica părțile interesate. Și după uh, acest proces, ne așteptăm ca cabinetul să aprobe proiectul de text uh, spre sfârșitul acestei luni ceea ce privește codul de procedură penală, cabinetul a aprobat uh, acest cod care are o prevedere care a fost controversată privind accesul la uh, asistență juridică. La... Apoi, în ceea ce privește returnarea terenurilor, am returnat aproape 9000 de de acri și continuăm. În ceea ce privește rezoluția de la Geneva, un proces uh, foarte viu, guvernul și-a exprimat uh, dorința de a crea un mecanism pentru obținerea justiției, uh, pentru repararea daunelor provocate de război și dorim să implicăm toate partidele politice, donatorii, ONU și multe alte părți interesate și experți pentru uh, a îndeplini mandatul. Problema este că nu am avut un judiciar uh, independent până să nu vină acest guvern la putere. S-au făcut deja multe progrese, după cum spuneam mai devreme, se va adopta o rezoluție și Sri Lanka va face după aceea o declarație mai detaliată pe care vă, voi, vă o voi prezenta cu mare plăcere. Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc tuturor experților. Cred că va trebui să reflectăm și să decidem cu privire la procedură. Aici se încheie dezbaterea și trecem la voturi. Înainte de a începe punctul 10, haideți să verificăm dacă toată lumea are cartela de vot. Și facem un test. ți a deschis votul.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 S-a închis votul. Totul este în regulă, însă avem un uh, vot în plus. Mai trebuie să, căut, să calculăm un vot în plus din partea doamnei uh, Beghin. Bun, punctul 10, fondul de garantare pentru acțiuni externe. Avem 10 amendamente. Primul este amendamentul 4. Cine este pentru?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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Doamnă Beghin, pentru. Foarte bine. Și felicitări uh, raportoarei pentru uh, bunul rezultat. Trecem la punctul 11. Un raport din proprie inițiativă referitor la aspectele externe ale uh, taxelor vamale. Subliniez că este vorba de aspectele externe și nu cele interne am avut uh, o întreagă discuție cu INCO pe acest subiect. Primul amendament supus la compromis este amendamentul 40. Cine este pentru? Mă scuzați, este vorba de amendamentul de compromis uh, 1. Acesta este primul care este supus la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 40, s-a deschis votul. S-a închis votul. Doamnă Beghin? Pentru. Deci se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 45, un amendament uh, lingvistic pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 și 50 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 era și el inclus aici, de fapt. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Eu cred că este respins, dar să verificăm totuși. Amendamentul 53 s-a deschis votul. S-a închis votul, doamna Beghin pentru, dar totuși se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Foarte bine. Amendamentul 68 s-a deschis votul. S-a închis uh, votul. Iată, am avut uh, ochi bun. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Trecem la amendamentul 124. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, considerentele, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 12. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. Doamna Meghin are și cartela de vot între timp. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 28. S-a deschis votul. Und Abstimmung ist geschlossen ist angenommen. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Tre trecem la amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem mai departe la avizele din partea celorlalte comisii. De la Comisia de Control Bugetar, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, uh, cont 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cont 5. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a deschis votul și se adoptă.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 Considerentul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm prin vot electronic asupra întregului raport. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. Und S-a închis votul. 29 de voturi pentru, o mare majoritate. Felicitări doamnei Beghin. So, dann kommen wir zu Punkt 12, der Bericht über Trecem la punctul 12 acum, punerea în aplicare a acordului de liber schimb UE-Corea. Avem întâi amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 28 s-a deschis votul. Und Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 40. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, 10, se corectează președintele, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se, adoptă 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la avizul de la Ample și trebuie să votăm aliniatul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Aliniatul 9. S-a deschis votul. Und geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul F pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic asupra votului uh, în totalitatea sa. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Und mit 33 Stimmen angenommen. Herzlich. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Felicitări raportorului. Trecem la punctul 13. Și aici aș dori să vă uh, informez că ieri coordonatorii, pe baza evoluțiilor actuale, au decis să amâne acest vot. Trecem la punctul 14. Este vorba de procedura de acordare a consimțământului în ceea ce privește acordul cu Norvegia, Liechtenstein și Islanda, un singur vot electronic. S-a deschis votul. Und Abstimmung. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate și în paralel cu acest acord avem și o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral pe care o aveți în față. Textul a fost uh, decis la coordonatori și aici avem un vot unic, vot electronic. Votăm acum întrebarea cu solicitare de răspuns oral. S-a deschis votul. Und ist und ist geschlossen. Și s-a închis votul se adoptă tot cu o mare majoritate. Aici se încheie sesiunea de votare și trecem la punctul 15, activitățile grupurilor de monitorizare. Două grupuri s-au întâlnit, în primul rând grupul de monitorizare privind ASEAN David, dacă dorești să ne spui câteva cuvinte, te rugăm să o faci. Yes, as brief as I can, but the, um... Da, sigur. Acest grup uh, există, deși nu avem uh, relații cu cele cinci state din grupul ASEAN. Există trei țări însă pe care ne concentrăm. În ceea ce in, privește Indonezia am avut două runde de negocieri. Ultima între 24 și 27 ianuarie în Bali, unde a fost foarte frumos. Negocierile sunt într-o etapă timpurie, se discută elemente de genul măsuri de compensație, măsurile sanitare, protecția drepturilor intelectuale, protejarea IMM-urilor. Nu ne așteptăm la probleme deosebite în aceste domenii, deși suntem încă o dată doar într-un stadiu incipient cu negocierile sunt ceva probleme când e vorba de drepturile de protecție de proprietate intelectuală și achiziții publice. Pe aceste planuri ei nu prea dau dovadă de entuziasm. O veste bună vine în legătură cu uleiul de palmier. După runda de negocieri a avut loc și o ședință a grupului de lucru pentru investiții și comerț și Indonezia s-a angajat să ajungă până în 2020 la o cotă de 50% de ulei de palmier eh, produs eh, la standardele așteptate de noi. Apoi, următoarea întâlnire va avea loc în septembrie, însă, în ciuda progreselor făcute în direcția unui acord de liber schimb, Indonezia a venit cu ceva măsuri protecționiste în materie de cauciucuri și produse lactate, în special. Apoi, a doua țară discutată în grupul de monetizare a fost Filipinele. Am avut a doua rundă de negociere a acordului de liber schimb cu Filipinele în februarie. Filipinezii sunt foarte bine organizați, discuțiile tehnice merg deosebit de bine, însă trebuie să ne uităm la contextul acestor discuții acest uh, război împotriva drogurilor, așa zis, război împotriva drogurilor din Filipine, se fac tentative de a reintroduce pedepsa cu moartea, se coboară uh, vârsta răspunderii penale de la 15 la 9 ani și nu știu dacă ați citit uh, răspunsul președintelui Filipinez la rezoluția noastră, care practic ne-a zis să ne ducem dracului să ne vedem de treabă. E, asta e treaba noastră, pentru că Filipinele beneficiază de statutul GSP+, Plus și statutul GSP Plus e acordat în anumite condiții. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, avem tot dreptul de a retrage statutul GSP Plus. Președintele a greșit când a spus că acestea nu sunt lucruri care ne privesc pe noi. În condițiile actuale, Comisia nu are nici cea mică intenție de a programa o nouă rundă de negocieri pe marginea acordului de liber schimb și așteptăm să vedem ce se va decide la Comisie în legătură cu statutul GSP+. O veste bună, Filipinele au semnat acordul de la Paris și au început procedura internă de ratificare a acordului de parteneriat și cooperare UE-Filipine. Și apoi, în ceea ce privește Myanmarul, nu discutăm un acord de liber schimb, ci un acord de protecție a investițiilor. Progresele sunt excelente. Suntem aproape de încheierea procesului. S-a pus accentul pe aspectele evidențiate de noi în materie de investiții. Ne asigurăm că dreptul de reglementare rămâne neatins și va exista și o componentă de dezvoltare durabilă în acest acord. Acest lucru este important pentru investitori europeni din Myanmar pentru că li se oferă o siguranță a investițiilor și e important și pentru Myanmar pentru că înseamnă că practic putem exporta o serie de standarde de responsabilitate corporatistă și în această țară. Dincolo de asta însă rămâne o problemă majoră și anume modul în care Myanmarul își tratează minoritatea Rohingya, personal, strict personal, nu prea văd cum am putea acorda un acord de investiții în momentul în care uh, drepturile minorității Rohingya uh, sunt încălcate și se vorbește acolo de uh, uh abuzuri clare. Deci avem progrese cu Myanmarul și Indonezia și Filipinele, dar contextul politic în aceste trei țări nu e nici pe departe ideal. Mulțumim, spune domnul președinte. Deci tehnic stăm bine, politic mai puțin. Așa că nu prea sunt șanse să încheiem un acord. Am mai avut un al doilea grup de monitorizare pentru țările din zona anzilor, în special pornind de la a treia întâlnire a Comisiei privind dezvoltarea durabilă. Domnul Helmut Scholz e prezent, mai vreți să ne spuneți ceva în legătură cu activitatea grupului de monitorizare? Am avut o ședință interesantă, am îmbinat o audiere pe marginea situației existente în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de liber schimb cu Columbia și Perul eh, și eh, aderarea Ecuadorului și am avut eh, discuții privind și componenta de durabilitate. Am vrut să vedem în ce măsură sunt integrate chestiunile sociale în acest proces de punere în aplicare și am făcut și o corelație cu raportul SAE și al unor instituții din societatea civilă preocupată de situația drepturilor omului, pentru că am vrut să avem o imagine de ansamblu a situației foi de parcurs. Aceasta a fost o precondiție a Parlamentului European atunci când a fost vorba de a ne da acordul, aceste uh, uh, acord de liber schimb. Ideea e că progrese s-au făcut, desigur, însă în ceea ce privește aderarea Ecuadorului, eu ca raportor consider că progresele încă nu sunt suficiente. Situația din uh, Columbia însă se apropie foarte mult de ce ne doream noi în uh, rezoluția Parlamentului European. O să mai vedem ce progrese se pot face în termeni concreți. Și ar trebui să încurajăm activitatea comisiilor mixte atunci când se decid măsurile însoțitoare pentru planul de parcurs. Va fi nevoie și de un studiu de impact din partea efectuată de Comisia Europeană care să arate în ce măsură acest acord ar contribui într-o manieră pozitivă la dezvoltarea economică a celor trei țări în discuție. Mulțumim. Întrebări? Nu. Încă o dată, aceste grupuri de monitorizare sunt menite a monitoriza evoluția negocierilor și a pune în aplicare acordurilor de liber schimb. Aceste grupuri de monitorizare sunt o componentă esențială a comisiei noastre. Bun. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi, aderarea Uniunii Europene la uh, Comitetul Consultativ uh, Internațional al Bumbacului, uh, Dau cuvântul raportorului nostru, domnul Ruas. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații foarte pe scurt în legătură cu acest punct. Acest Comitet Consultativ Internațional al Bumbacului a fost fondat de multă vreme și, evident, se ocupă de bumbac. Sunt mai bine de 20 de țări implicate, producători și utilizatori, procesatori de bumbac. Ideea e aceea de a promova un context global favorabil schimburilor comerciale ce implică bumbacul este una dintre puținele organizații la care Uniunea Europeană nu este membră, deși nouă state membre sunt membri asociați. Noi suntem uh, membri în comitete consultative pentru cafea, cacao, ulei, zahăr și, și la grupurile de cercetare pentru cauciuc și așa mai departe. Deci nu prea e logic să rămânem în afara CCIB. De multă vreme Consiliul cere aderarea la acest organism. În 2013 au început negocierile și noile state membre au spus că se vor retrage din organizație ca să poată intra Uniunea Europeană în locul lor ca membru cu drepturi de pline. Vom plăti mai puțin ca cotizație de membru decât plăteau la un loc celelalte state membre Așa că există avantaje considerabile pentru economia în ansamblu, nu doar pentru agricultură. Gândiți-vă cât de important este sectorul textilelor și cât de important este bumbacul ca produs casnic. Suntem uh, în prezent chiar exportatori din 2009 cu suntem exportator de bumbacul în Europeană și lanțul valoric este deosebit de relevant. Avem o analiză făcută de fostul membru al Parlamentului European, doamna Moscatini, care a arătat că Uniunea Europeană are 1% producție, 3% cotă de export, sectorul textilelor și uh, sectorul îmbrăcămintei este, sunt deosebit de importante. Uh, în Uniunea Europeană și avem interese de afaceri în aceste, pe aceste piețe. Prin urmare, vorbim de un sector important și, de asemenea, permite măsuri de încurajare a dezvoltării și cooperării internaționale. Uniunea Europeană oferă multă asistență în acest sens statelor africane. Am subliniat și o serie de elemente de natura ne îngrijora. E important ca toți protagoniștii din sector să coopereze în direcția protejării mediului. De asemenea, o chestiune importantă ține de lupta împotriva abuzurilor și încălcărilor uh, drepturilor omului în toate etapele producției. Și de asemenea trebuie să asigurăm un acces echitabil și pentru statele mai mici. Am vorbit deja de China, producătorul numărul 1 la nivel mondial de bumbac. De asemenea, în raport arăt că toate statele producătoare trebuie să creeze un mediu favorabil și ar trebui să monitorizeze condițiile de muncă din sectorul bumbacului, adresându-ne aici guvernelor, uh, sindicatelor și ONG-urilor. Și de asemenea fac un apel la Comisie să informeze cu sistematic Parlamentul legătură cu discuțiile din acest uh, for internațional. Și de asemenea fac un apel de a încerca să aducă mai multă transparență în acest sector și de a promova o politică de mediu durabilă. Importantă de asemenea este prevenția volatilității prețurilor din sector. Cercetătorii europeni eh, vor trebui să aibă un cuvânt de spus și ar trebui să fie un plus de coordonare în centralizarea datelor statisticilor și în monitorizarea întregului lanț valoric sau de aprovizionare. Din toate aceste motive, aș ruga Parlamentul să sprijine aderarea Uniunii Europene la Comitetul Consultativ Internațional al Bumbacului. Mulțumesc. Dau cuvântul raportoarei din umbră pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Iongrius. În sfârșit, iată, vine această propunere de aderare a Uniunii Europene la Comitetul Consultativ Internațional al Bumbacului. Sper că de data aceasta lucrurile vor merge mai repede, pentru că ca Europa Unită avem mai multă greutate în acest uh, comitet și încă sunt multe probleme cu care se confruntă producția uh, bumbacului. E vorba de munca copiilor, e vorba de muncă forțată, pagube și uh, daune aduse mediului înconjurător. Mă bucur că s-a ținut cont de multe dintre pozițiile noastre și sper că uh, aceste doleanțele noastre vor fi de asemenea transmise mai departe de comisie atunci când va participa la ședințele acestui comitet consultativ. Mulțumim. Văd că ceilalți raportori din umbră nu sunt de față. Helmut, ții locul Lolei? Da, Aș vrea să vă prezint uh, spusele raportoarei noastre din umbră. Grupul nostru este de acord cu aderarea Uniunii Europene la Comitetul Consultiv Internațional al Bumbacului, pentru că Uniunea Europeană joacă un rol important pe piața textilelor la nivel mondial. Importurile de bumbac au scăzut semnificativ în ultimii 10 ani Însă, deși producția noastră la nivel, în comparație cu ce se produce la nivel mondial nu e foarte mare, trebuie să participăm la acest lanț valoric și la formularea de politici din sector, pentru că dorim politici coerente în acest sector. De adevăr, Uniunea Europeană, practic, este cel mai mare donator pentru sectorul bumbacului din Africa și reprezintă cam jumătate din producția mondială de textile. Este o carte scrisă de profesorul Sven Becker de la Harvard, care analizează economia mondială și titlul este King Cotton, regele bumbac. El încearcă să descrie întreaga istorie a acestui produs, arătând cum acest produs a afectat modurile de producție și consum. Din perioada antică, din China și India, după care India și China și-au pierdut monopolul, au venit portughezii, Marea Britanie, au intervenit ca noi jucători, noi stăpâni coloniali. În prezent, centrele de producție migrează înapoi, în direcția Orientului. În cazul bumbacului ne arată foarte bine cum se structurează un lanț valoric la nivel mondial, și în ce măsură acesta poate influența condițiile de producție. Cred că toată lumea de acord că îmbunătățirea condițiilor de viață și a elementelor de mediu în acest sector sunt esențiale. Aderarea la Comitetul Internațional, Comitetul Consultativ Internațional ar putea fi un pas înainte în direcția unei plus de implicare europeană în lanțul valoric al industriei textile la nivel mondial. Cum se numea cartea? King Cotton, Regele Bumbac. O istorie modernă a capitalismului. Dăm acum cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și domnul raportor, e una dintre puținele verigi lipsă în acest lanț al bunurilor la nivel mondial, cel puțin pe plan instituțional. Avem, suntem prezenți în aceste comitete pentru cacao, zahăr și eh, cafea, de exemplu, și o prezență în acest for ne va oferi suficientă influență pentru a putea discuta și a ne prezenta pozițiile pe diferite chestiuni în materie de standarde, în materie de dezvoltare durabilă, asistență, ceea ce privește îmbrăcămintea durabilă, sustenabilă și chestiunile privind dreptul muncii. Ideea este să ne poziționăm foarte bine în contextul lanțului valoric mondial care operează în industria textilă și a bumbacului și, evident, suntem în contact permanent cu diferite servicii, DG Agri și altele. După cum s-a observat uh, în Uniunea Europeană, nu producem foarte mult bumbac, cam 300.000 de tone, dar uh, interes există. Pe de altă parte, însă, jucăm un rol foarte important la nivel mondial în materie de standarde de mediu și de muncă și o prezență în acest comitet consultativ ne va oferi posibilitatea de a avea un cuvânt de spus atunci când se configurează standardele mondiale. Ni se permite astfel o relație importantă cu partenerii, cu protagoniști importanți din America și America Latină. Mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului Guaș din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuții și să subliniez cât de important este ca Uniunea Europeană să fie reprezentată în acest comitet. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere de amendamente este 22 martie la ora 5 după amiază. 5. 5 după amiaza, nu la prânz, ci la 5 după amiaza, e un termen neobișnuit, nu știu de ce, dar asta e. Mâine, la ora 5. Votul va avea loc pe 3 și 4 mai. Aici se încheie reuniunea INTA din această dimineață. Reluăm la 3.30 în camera cu domnul de Marti și la 5 cu audierea privind uh, dual use. Și acum va avea loc uh, reuniunea pentru aniversarea a 60 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma. Ne vedem la plenară. Mulțumesc frumos!